Hello, everyone. Bună ziua tuturor! În privința programului nostru de lucru, din păcate, domnul vicepreședinte Șefcovici a trebuit să anuleze întrunirea de astăzi, în ultimul moment. Ne pare nespus de rău, cu atât mai mult cu cât uh, se datorează unei probleme de sănătate Oricum, aveam mai multe subiecte care se suprapuneau astăzi, așa că din alt punct de vedere ne aranjează într-un fel. Oricum, avem multe de făcut. Fără prezența domnului Șefcovici, vă întreb dacă adoptăm ordinea de zi. O adoptăm avem primul punct, raportul în privința misiunei Envi la Tallinn și în nordul Estoniei, ținută între 22 și 24 mai. Cred că e destul de târziu să discutăm despre aceasta în decembrie. Va trebui să vedem de ce abia acum. Vorbim despre acesta. Bun, regimul lingvistic 21 de limbi, au fost trimise documentele prin, uh, pe cale electronică, precum și recomandările pentru întâlnirea coordonatorilor. Dacă nu sunt obiecții, până la finele acestei zile se consideră drept adoptată. Primul, ordin de pe, primul punct de pe ordinea de zi este vorba despre um, raport în privința negocierilor interinstituționale aflate în curs cu mai multe subiecte. În primul rând, mecanismul de monitorizare a reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră. Cel de-al doilea trialog a avut loc. Instituțiile au fost informate în privința rezultatelor negocierilor, mai ales în ceea ce privește flexibilitatea și conformitatea. A avut loc și un schimb de opinii pe acest subiect și încă trebuie să se ajungă la un acord în ciuda faptului că Parlamentul și Consiliul nu au căzut întru totul de acord pe mai multe aspecte, totuși atmosfera discuțiilor a fost una pozitivă. S-a căzut de acord în a delega o mare majoritate a acestor chestiuni pentru o examinare ulterioară la nivel tehnic în trialogul următor. În ceea ce privește LULUCF, am avut un al doilea trialog în 22 noiembrie. Atât Parlamentul cât și Consiliul au fost de acord cu mai multe <clears throat> chestiuni în privința cărora se căzuse de acord la nivel tehnic. Mai trebuie discutate anumite chestiuni sensibile din punct de vedere politic, cum ar fi flexibilitatea potențială pentru um, terenele, terenurile forestiere gestionate și structura de guvernanță. O serie de chestiuni vor fi examinate la nivel tehnic înainte de ținerea celui de-al treilea trialog care va avea loc în data de 14 decembrie la Strasburg. Apoi, în ceea ce privește regulile de procedură în domeniul raportării de mediu primul și ultimul trialog în ceea ce privește hotărârea pe marginea regulilor procedurale în ceea ce privește raportarea de mediu a avut loc în data de 22 noiembrie. Cei doi colegiuitori au poziții foarte apropiate pe majoritatea amendamentelor. Așadar, s-a ajuns cu ușurință la un acord, mai ales în ceea ce privește intrarea în vigoare a deciziei, Trebuie să se facă o corelare a articolelor cu dispozițiile <clears throat> în privința cărora s-a căzut de acord în decursul negocierilor instituționale pe ITS mai ales și um, pachetul privind deșeurile. Deci problema ITS a fost rezolvată, însă s-a căzut de acord pentru amânarea votului pe regulile de procedură până când se ajunge la un acord și în privința pachetului de deșeuri mai ales în pentru a asigura consecvența din punct de vedere juridic. Deci, probabil, votul în Comisia ENVI va avea loc în, în ianuarie. Punctul 5. Strategia europeană pentru sisteme de transport inteligente în cooperare. Doamna Schaldemose se află alături de noi astăzi, raportoarea. Este un raport uh, din proprie inițiativă din partea Comisiei TRAN voi da cuvântul doamnei raportor și apoi raportorilor din umbră și cui mai dorește să contribuie la discuții. Doamna Șaldemoz are cuvântul. Er øh, Vă mulțumesc. E drept că în Comisia Envi mă... O secundă, aștept, aștept să își pună toată lumea căștile pentru că voi vorbi în daneză. Deci spuneam că în Comisia Envi noi redactăm un aviz pentru Comisia TRAN, pentru că Comisia Europeană în această săptămână a celebrat prima aniversare a comunicării sale în privința strategiei europene pentru o mobilitate cu emisii reduse. Este vorba despre o etapă foarte importantă în acest drum al sistemurilor inteligente de transport. Deci noi venim în completarea acestei activități. Obiectivul principal, dat fiind obiectul comisiei noastre, este de a ne asigura că această tehnologie vine însoțită cu noi posibilități în sectorul transporturilor. E vorba despre noi servicii până la urmă și ar constitui până la urmă motorul evoluției sectorului transportului. E vorba despre inovări tehnice și până la urmă noi modele de afaceri. Fără îndoială, digitalizarea va avea un impact foarte puternic asupra sectorului transporturilor. Însă, un lucru care reiese clar din strategie este că, dincolo de chestiunea creșterii și uh, locurilor de muncă, există și chestiunea tehnologiei de care, pe, pe care trebuie să o uh, Um, stăpânim, tocmai pentru a ne asigura de durabilitatea sectorului transporturi. Iar digitalizarea trebuie să vină în sprijinul acestor tehnologii, astfel încât acest um, sector al transporturilor cu emisii reduse să devină o realitate, pentru că este necesar pentru noi toți. Potențialul este real în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, E vorba de dioxidul de carbon, oxidul de azot, a mm, ozonului, a mm, problemelor legate de poluarea fonică și toate acestea pot fi rezolvate inclusiv prin intermediul tehnologiilor uh, digitale, mai ales în ceea ce privește o mai bună comunicare pe viitor Precum spuneam, emisiile, poluarea fonică, toate acestea vor putea să scadă grație acestor tehnologii. Deci dacă putem gestiona mai bine toate aceste chestiuni, cu siguranță și consumul de energie va scădea. Deci randamentul energetic va crește. Iată de ce trebuie ca și Comisia Invi să se pronunțe în această chestiune. Este o strategie bună din punctul nostru de vedere care va duce la crearea de locuri de muncă și care va face ca Uniunea Europeană să, devină, să redevină un lider în ceea ce privește sistemele de transport inteligente. În comisia noastră, cred că trebuie să punem accentul în așa fel încât acest instrument să fie unul de calitate, unul utilizabil, pentru ca atât mediul înconjurător cât și sănătatea publică să aibă de câștigat. pentru că, fără îndoială, și sănătatea publică va avea de câștigat prin uh, reducerea emisiilor de dioxid de carbon, de oxid de azot, prin reducerea poluării fonice. Deci vom uh, dobândi uh, multe puncte pozitive, multe avantaje pentru sănătatea publică. Iată, aceste sisteme trebuie cu adevărat să se dezvolte în continuare. Ca să nu mai vorbesc despre securitatea rutieră, trebuie să ne asigurăm că mm, aceste vehicule nu vor provoca accidente. Această strategie, cred, ne oferă o paletă foarte largă de posibilități salutare, însă în aceeași măsură cred că trebuie să avem grijă, să fim atenți durabilitatea și emisiunile scăzute, într-adevăr, trebuie să fie un obiectiv ce va trebui atins în ceea ce privește uh, punerea la punct a acestor sisteme inteligente de transport. Încă o dată, nu este vorba doar despre creștere economică, este vorba despre protejarea mediului înconjurător și a sănătății publice și despre atingerea obiectivelor uh, consfințite prin uh, conferința de la Paris. Iată în mare care sunt mesajele, știți cum funcționează sistemul, marja noastră de manevră este destul de mică în acest tip de avize însă um, voi ține seama de observațiile dumneavoastră pentru a îmbunătăți cât mai mult acest text, text pe care mi-l doresc cât mai bun cu putință, astfel încât semnalul pe care să-l transmitem Comisiei Europene să fie unul clar, și anume aceste sisteme au un potențial pe piață, dar mai mult de atât au un potențial în ceea ce privește durabilitatea. Aștept cu interes uh, să aud părerile raportorilor din umbră. Mulțumesc, dau cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Demesmacher. S-ar părea că sunteți primul. Ehm, Nici o problemă. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, mulțumesc pentru acest proiect de raport. Mulțumesc, doamnei raportor. Așa este. Există mari așteptări în ceea ce privește sistemele inteligente de transport, ele sunt uh, promițătoare și CIDS are potențial, într-adevăr, ați și spus, uh, vrem să facem ca transportul să fie mai durabil, să fie mai eficient, mai sigur, pe de o parte. Există cercetări în domeniu și uh, e nevoie de și se atrag mari investiții la nivel global. Comisia Europeană a lansat un semnal important spunând că Uniunea Europeană trebuie să fie un lider în acest domeniu. Flandra este regiunea pe care o reprezint eu, o regiune care participă activ la proiectele de această anvergură. Avem uh, și uh, proiectul European Citrus, care vrea să reducă Uh, emisiile de dioxid de carbon uh, în ceea ce privește transportul cu camioane. Vrem să promovăm mobilitatea, fluxul mobilității. Am chiar creat o aplicație pentru asta. Interoperabilitatea sistemelor este un lucru absolut esențial. Și colega Moze uh, face trimitere pe bună dreptate la asta. Noi, cei din Flandra, lucrăm împreună cu Franța, Olanda, cu Regatul Unit, mai mult pe proiecte pilot avem uh, proiectele Intercor și uh, milităm foarte mult uh, pentru acestea. Vrem să avem interoperabilitate, să o facilităm, să avem o, un mod neutru din punct de vedere tehnologic de a aborda problema. Și pe bună dreptate, se spune că sistemul CITS are posibilitatea de a îmbunătăți calitatea aerului, de a îmbunătăți consumul de uh, energie și combustibil, iar privind pe termen lung, trebuie să vedem care sunt posibilitățile acestui sistem pentru transportul în comun, dar și pentru transportul intermodal. Să avem uh, un, un mix între transportul public și transportul privat. Trebuie să fie posibil ca cetățenii să contribuie și să participe la acest sistem uh, cu mașina personală, de exemplu. Iar în ceea ce privește protecția datelor personale, în ceea ce privește aspectele antiterorism și de confidențialitate, acestea sunt foarte importante și cred că e bine, vor fi tratate în Comisia Libe în orice caz, poziția noastră este favorabilă acestui raport. Ce vreau să vă spun este doar în ceea ce privește uh, faptul că se face trimitere la un nou instrument legislativ. Evident, trebuie adaptat cadrul legislativ, dar să nu uităm că avem o directivă ITS și cred că cel mai bine ar fi să o utilizăm exhaustiv pe aceasta, exact așa cum ne propune și Comisia în strategia sa și aștept cu nerăbdare o cooperare constructivă cu raportoarea. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, doamna Conecina, are cuvântul. Vă mulțumesc și țin să mulțumesc colegei noastre pentru un uh, proiect foarte temeinic pregătit, în care toate elementele uh, importante și-au găsit locul. Mă bucur că este implicată și Comisia ENVI în uh, protecția mediului înconjurător și reducerea emisiilor din domeniul transporturilor. De asemenea și în ceea ce privește impactul asupra sănătății publice. Vorbim evident despre particule, oxid de azot, dioxid de carbon emisii care pun probleme foarte mari, cu atât mai mult în marile orașe europene. Trebuie într-adevăr să vedem cum putem reduce toate aceste uh, emisii și mai ales particulele PM10, PM5 și microparticulele. care sunt uh, extrem de periculoase. pentru că sunt uh, cancerigene. Cred că noi, Uniunea Europeană, ar trebui să fim lideri în uh, lupta împotriva acestor emisii. Și este foarte important să atingem toate aceste obiective în ceea ce privește uh, Uh, sistemele de transport inteligente cooperative, pentru că altfel ne va sufla altcineva acest loc de lideri. Trebuie să oferim mai multe posibilități acestui sector și mai multe resurse. De asemenea, și legislația în domeniu ar trebui să fie făcută în așa fel încât aceste idei să poată fi transformate în realitate și să poată depăși toate obstacolele cu care se confruntă acestea în statele membre. De asemenea, aceste sisteme trebuie să poată fi și testate în statele membre, pentru că mult prea adesea legislația noastră constituie un obstacol în uh, calea acestor tehnologii. Lucru care duce la întârzieri de 3, dacă nu chiar 5 ani, întârzieri care se datorează încă o dată din cauza lipsei legislației uh, potrivite care să încurajeze aceste inovări. În fine, permiteți-mi să spun că e, da, avem uh, directive la nivel european care, din păcate, nu sunt toate foarte bine puse în aplicare în acest domeniu. Cred că ar trebui să stimulăm mai bine statele membre, pentru că altfel uh, Mm, orice am uh, scrie negru pe alb, cu greu se va transforma în realitate. La nivelul, uh, dacă nu toate statele membre cooperează, dacă nu sunt uh, cercetătorii și companiile uh, implicate, atunci cu totul va rămâne mm, litere scrise pe hârtie și nu trebuie să rămânem în urmă în această cursă la nivel mondial. Încă o dată mulțumesc raportoarei și aștept cu nerăbdare colaborarea noastră. Sunt convinsă că vom reuși să avem rezultate bune. Doamna Müller, vă mulțumesc. Nu vorbesc în numele raportorului nostru din umbră, ci în propriul meu nume. Strategia pentru aceste sisteme de transport interconectate și inteligente este una foarte importantă. Știm bine ce haos se dezlănțuie zi de zi în orașele europene, ce ambuteiaje se creează, cât timp se pierde. Uh, Țin să mulțumesc raportoarei pentru acest raport din proprie inițiativă. Evident, argumentele trebuie să fie foarte solide și uh, trebuie să privim lucrurile și din, din perspectiva consumatorilor, e adevărat, dar pe de altă parte, mi se pare că și rolul municipalităților este unul foarte important în gestionarea transporturilor de proximitate. Cred că mm, deja în ceea ce privește planificarea rețelelor de transport ar trebui să fim mai mm, bine implicați și să nu uh, uităm și de transportul de persoane, transportul de proximitate. În fine, potențialul serviciilor interconectate pentru o mai bună acceptare din partea consumatorilor. Există mai multe vehicule electrice puse la dispoziția acestora în ziua de astăzi și ar trebui să dispunem de informații în timp real în ceea ce privește locul în care se află aceste vehicule și mai ales locul punctelor de încărcare. Aceste informații ar trebui să fie prezente în timp real. Domnul Van der Linden. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru posibilitatea pe care ne oferiți de a formula câteva observații pe marginea strategiei. Eh, salutăm sprijinul dumneavoastră pentru că adevărul este că obiectivul acestei strategii se bazează în primul rând pe securitate rutieră și pe eficiență a traficului. Ori cele două merg mână în mână rețelele rutiere sunt uh, atât de dense încât cel mai mic incident duce la haos total. Așadar, suntem convinși că acest sistem ar fi de ajutor nu doar pentru a îmbunătăți fluxul rutier, ci și prin o mult mai bună integrare a transporturilor rutiere în celelalte tipuri de transport. Prin, de asemenea, prin reducerea uh, traficului datorat căutării de locuri de parcare. suntem convinși că există deja mult sprijin în această direcție. Acum două săptămâni la Tallinn am sărbătorit extinderea <clears throat> familiei Sirot uh, Stic la mai mult de 20 de țări care uh, vor să se asigure că aceste sisteme vor fi cu adevărat puse în aplicare și la nivel transfrontalier pentru toate serviciile înseamnă și tiruri, autovehiculele personale, toată gama utilizatorilor rutieri. Cred că, date fiind obiectivele 2019 și angajamentele pe care ni le-am luat până acum, pe care până acum autoritățile rutiere, operatorii rutieri și sectorul industrial și le-au luat, putem transforma acest sistem într-o realitate și ca într-adevăr Uniunea Europeană să fie un lider în domeniu. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamnă Șaldemose, dacă vreți să comentați. Mulțumesc. Cred că vom reuși să ajungem la un acord în legătură cu acest proiect de aviz. Știu că nu avem mult timp la dispoziție. Tot ceea ce spun colegii pare logic pentru a îmbunătăți textul. Vă mulțumesc tuturor și sunt nerăbdătoare să lucrăm în continuare împreună. Votul va avea loc pe 1 decembrie. Termenul pentru depunerea amendamentelor este săptămâna aceasta și uh, votul la tran va avea loc în februarie. Trecem la obiecția conform regulii 106 uh, privind contrafacerea în domeniul cărnii. Mă scuzați, fosfații în uh, carne. Uh, are mai întâi cuvântul uh, doamna Șaldemoză. <clears throat> Mulțumesc. Doamnă președinte, trecem la alt subiect complet diferit de cel precedent. E vorba de o propunere a Comisiei de modificare a regulamentului 1333 din 2008. E vorba de modificarea folosirii fosfatului, mai ales la carnea congelată um, stocată vertical, e vorba de uh, kebab, shaorma, gyros și uh, produse de acest tip. Este important să nu uităm acest lucru pentru că aici sunt folosiți fosfații în produsele alimentare. Uh, subliniez că Există fosfați uh, și prezenți în mod natural care nu reprezintă un pericol la adresa sănătății publice și a sistemului digestiv. Acești um, fosfați însă nu sunt foarte frecvent întâlniți, însă fosfații artificiali pun probleme sănătății oamenilor. Și mm, deci problematică este adăugarea de aditivi pe bază de fosfat în alimente. Există o serie de preocupări ale oamenilor de știință care consideră că un nivel uh, ridicat de fosfați, în anumite cazuri, uh, poate să crească riscul de boli cardiovasculare. EFSA consideră subiectul ca fiind prioritar, a studiat această chestiune și evaluează în momentul de față folosirea fosfaților artificiali și peste un an, la sfârșitul 2018, va publica rezultatul acestei evaluări. Deci fosfații naturali nu pun problemă, însă fosfații artificiali ar putea să creeze probleme. Am propus, deci, o obiecție împotriva propunerii comisiei. După părerea noastră, trebuie să fim prudenți uh, și nu trebuie să se ia o decizie în legătură cu acest subiect înainte ca EFSA uh, să uh, își finalizeze evaluarea și să-și o facă publică. Știm că bolile cardiovasculare sunt o problemă gravă de sănătate publică în Europa și nu trebuie să înrăutățim problema adăugând cantități mari de fosfați uh, artificiali în alimente. Știu că mulți oameni nu cumpără uh, și nu, nu consumă uh, aceste tip de carne, de kebab, gyros și așa mai departe, dar cantitățile consumate în Europa sunt importante. Să nu uităm că nu e vorba doar de riscul de, de boli cardiovasculare, ci pot apărea și probleme la rinichi. din cauza fosfaților. Deci, mi se pare important să nu permitem aprobarea acestor substanțe, um, acestor uh, um, <clears throat> adăugarea acestor substanțe la uh, produsele din carne. Iată uh, care este motivul pentru care nu dorim să permită modificarea legislației, ci trebuie să așteptăm mai întâi evaluarea EFSA pentru a vedea pe baza acestea dacă acesta este o problemă reală sau nu. Trebuie între timp să aplicăm principiul uh, precauției pentru că avem motive să fim preocupați de adăușii da pe baza de fosfat um, de fosfați care nu sunt de origine naturală. Deci, uh, această obiecție uh, se bazează pe faptul că fosfații nu respectă criteriile pentru a intra pe lista de la anexa 2 și 3. Pentru noi trebuie să se aplice mm, principiul precauției, pentru că există preocupări în legătură cu forfații artificiali și consecințele acestora asupra sănătății publice. Deci, după noi, trebuie să așteptăm uh, evaluarea EFSA și să protejăm sănătatea cetățenilor europeni. Iată de ce am uh, transmis această obiecție. Știu că Comisia s-a cam săturat de obiecțiile noastre, dar este un instrument uh, pe care îl folosim pentru a apăra interesele cetățenilor. Așa cum uh, am spus, Bart Stas de la Vez ne va prezenta și el o serie de argumente care justifică depunerea acestei obiecții. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu cred că noi suntem singurii care protejăm cetățenii Toată lumea încearcă să apere sănătatea cetățenilor. Are cuvântul acum domnul Bart Stas. Vă rog. Ehm, Așa cum a spus și doamna Schaldemose, foarte corect, e vorba despre uh, fosfații artificiali care sunt adăugați cărnii pentru kebab și gyros. E vorba de E41, E83 și polifosfații E250, ă, E450. Comisia vrea să adapteze o anexă de la un regulament și poate să facă asta potrivit articolului 6 din un regulament din 2008 dar trebuie să fie bifate anumite condiții, adică să existe suficiente informații științifice, apoi să nu existe pericol pentru sănătatea consumatorului, și sănătatea publică în general, în al treilea rând că nu sunt alte posibilități tehnologice și, în al patrulea rând, că nu există inducere în eroare a consumatorului. E o rezoluție pe care vă prezentăm aici, dragi colegi, și pe care o vom vota mâine și mm, vrem să furnizăm suficiente argumente pentru a arăta că nu sunt întrunite aceste condiții. Așa cum a spus și doamna Șaldemoze, în ceea ce privește do- dovada științifică, nu există unanimitate la ora actuală cu privire la faptul că este sigur pentru sănătatea omului. Există uh, Uh, studii care arată că nu este foarte uh, bună adăugirea pentru uh, sănătatea cardiovasculară. La EFSA nu este foarte revelator rezultatul. Ideea este că până ce se discută la EFSA, până la anul, la sfârșitul decembrie, în 2018, nu ar trebui să fim noi de acord cu Uh, această adaptare și noi știm apoi că adăugirea de fosfați poate fi utilizată pentru a-l induce în eroare pe consumator. De ce spun asta? Adăugirea se poate face de către cei care comit fraudă pentru a dezvolta o practică prin care în carne se um, acumulează mai multă apă, în așa fel încât, de fapt, consumatorul ajunge să plătească apa cu prețul cărnii. Poate că nu este neapărat în detrimentul sănătății, dar în orice caz este înșelăciune la adresa consumatorului. Deci la asta mă refer. Și în al treilea rând, din toate rapoartele rezultă că, din punct de vedere tehnologic, această practică nu este necesară. Mai sunt alternative. Deci chiar și aici cred că nu se respectă articolul 6 din regulamentul 1333 per 2008. Și la final mai doresc să adaug un lucru. Acest tip de carne adesea se utilizează în chioșcurile uh, de tip kebab, în uh, micile uh, întreprinderi de acest uh, gen, unde etichetarea nu este posibilă. Deci nu e etichetată carnea care este pusă la dispoziția consumatorului. Consumatorul nu știe, de fapt, uh, ce consumă în cele din urmă, în uh, sandwich sau pe farfurie. Deci, comis- și comisia, mă scuzați, adesea spune asta și este și un raport despre... E greu să faci un control asupra acestei acestui tip de carne. Foarte diferențiat în statele membre, adesea sunt discuții despre asta, adesea nu există unanimitate între serviciile de inspecție cu privire la adaptarea dreptului comunitar și este totuși foarte bizar să aprobăm niște lucruri care nu pot fi controlate sau pot fi controlate foarte greu. Este foarte ciudat să legalizăm practici de acest uh, gen, mie mi se pare că ar trebui să fie utilizată legislația în vigoare cu privire la controlele de executat, în așa fel încât inspecțiile să fie consolidate și să ne asigurăm de faptul că consumatorul nu va fi înșelat. Doamnă președinte, dragi colegi, eu și doamna Șal de Mose cred că am furnizat suficiente argumente în conformitate cu articolul 6 argumente care arată că nu există justificare în așa fel încât Comisia să aprobe uh, adăugirea acestor substanțe uh, în mâncare. Mulțumesc! Mulțumim! Are cuvântul doamna Corin Langen. Nu? Domnul Belet. Am fost uh, prost informată, să zic așa. Suntem din aceeași familie, doamnă președinte, deci vă uitați în uh, colțul uh, corect al sălii de ședințe. Voi spune câteva cuvinte în numele Renatei Zomar, care nu poate fi prezentă azi pentru că e încă pe drum, pe drum spre Bruxelles. Avem uh, contrar, sunt contraargumente mai întâi în legătură cu efectele negative potențiale asupra fosfaților, asupra sănătății. Doresc să vă spun că EFSA a făcut o evaluare în 2013 um, a spus că studiile cu um, presupusele efecte negative asupra sănătății nu uh, sunt uh, convingătoare. Al doilea argument a fost că nu există nevoia de a folosi acești fosfați din punct de vedere tehnologic uh, Eh, se pare că fosfații au un efect stabilizant și fără folosirea lor, bucățele de carne pur și simplu nu ar sta, nu s-ar putea asambla astfel. Deci există argumente tehnice care să justifice folosirea fosfaților. Un alt argument avansat a fost că eh, folosirea fosfaților uh, implică um, uh, magazinarea de apă, care este astfel vândută la prețul cărnii, dar uh, această carne trebuie să fie folosită în afara casului, în afara domiciliilor și um, restaurantele de fast food uh, pot să vadă care este conținutul uh, de apă a cărnii, al cărnii, pentru că este menționat pe ambalaj. Un alt argument este faptul că consumatorii nu ar fi informați de faptul că consumă acești fosfați în, în, când consumă aceste tip produse de carne. Este clar că statele membre pot să adopte prevederi naționale privind uh, etichetarea alimentelor preambalate. În consecință, dragi colegi și doamnă președinte, după noi propunerea Comisiei nu face decât să clarifică faptul că uh, bucățile de carne uh, crudă asamblată, care poate să conțină la fel de mult fosfați ca și carnea uh, gătită, pentru care fosfații a fost aprobați de zeci de ani. Acestea sunt argumentele care dorim să fie luate în considerare și de aceea nu suntem de acord cu, umbiți, uh, uh, cu obiecția propusă de anumiți colegi. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Atunci am și eu o întrebare. Mă întreb, având în vedere că uh, aceste informații de ordin tehnic uh, mă întreb dacă există o dezbatere în Statele Unite în legătură cu asta, pentru că e vorba de produse uh, Monsanto. Uh, folosirea fosfaților în uh, produsele din carne este discutată în Statele Unite? Mai dorește cineva să ia cuvântul? Doamna Conecina, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt, în numele grupului meu, care sprijină obiecția, am de spus următorul lucru. Noi considerăm că întrebarea nu este dacă um, în, se, în, uh, kebabul se face din carne asamblată uh, pe o broșă uh, rotativă. Noi însă trebuie să apărăm consumatorii în calitate de deputați. Așa cum am spus, EFSA evaluează folosirea aditivilor pe bază de fosfați. Această evaluare se va termina doar la sfârșitul lui 2018 sau cândva în uh, parcursul anului 2018. Deci, atât noi cât și Comisia ar trebui să nu luăm măsuri noi, um, să aprobăm sau să lăsăm să se aprobe uh, um, noi utilizări ale fosfaților în alimente. Um, dacă o evaluare are loc în momentul de față la EFSA, trebuie să așteptăm rezultatul acesteia. De ce să nu-l așteptăm? Doar astfel vom putea afirma în mod responsabil că principiul precauției este uh, aplicat pentru că el este valoarea adăugată a politicii europene și anume că apărăm cetățenii. Pe de altă parte, așa cum, chiar dacă a spus deja cineva acest lucru astăzi, în Republica Cehă S-a luptat mult împotriva fraudei. Sunt tot felul de practici frauduloase în, um, practic, în, în comerț uh, folosesc astfel de substanțe pentru a adăuga apă la carne, pentru a face carnea să um, tragă mai greu la grătar, la, la, uh, la cântar, mă scuzați. Deci, am impresia că încercăm să deschidem noi breșe pentru astfel de practici și nu asta trebuie să facem. De aceea vă cer sprijinul pentru această obiecție în numele grupului meu și doresc să mulțumesc colegilor um, care sprijină obiecția. Dacă pe noi nu ne interesează funcționarea um, restaurantelor de kebab, ci apărăm uh, sănătatea consumatorilor, trebuie să sprijinim această obiecție. Reprezentanta Comisiei are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Despre ce e vorba aici? Este vorba de folosirea fosfaților um, în um, produse de carne asamblată vertical. Um, deci este o aplicare, o folosire specifică a aditivilor pe bază de um, fosfați. Uh, s-a abordat deja subiectul din 2015 încoace, a fost uh, discutat mult grupul de experți uh, privind aditivii mai ales în ceea ce privește respectarea condițiilor uh, folosirii aditivilor alimentari conform legislației în vigoare. Deci grupul de experți a fost implicat în proces. În ceea ce privește acord, articolul 6 din um, regulamentul 1333 din 2008, aditivii alimentari pot să fie inclus pe lista Uniunii Europene dacă, doar dacă respectă o serie de condiții, cum ar fi Întâi, pe baza datelor științifice disponibile, nu aduc probleme de siguranță la nivelul și cu uzul propus. Apoi, dacă există um, o nevoie care nu poate fi satisfăcută în alt fel. În al treilea rând, dacă uh, nu este înșelat consumatorul și aditivul alimentar trebuie să aibă avantaje, beneficii pentru consumator și să servească unul sau mai multe din scopurile uh, menționate. Voi intra acum în detalii în legătură cu fiecare dintre aceste condiții. Mai întâi, cât de sigură este folosirea fosfaților? Această siguranță a fost evaluată de Comitetul Științific pentru Alimente în 1991 și um, nivelul maxim tolerabil este 70 de miligrame pe kilograme uh, de masă corporală a fost stabilit. În momentul de față, fosfații sunt folosiți pentru folosirea într-o serie întreagă de alimente, inclusiv produse din carne și anumite tipuri de preparate din carne și a fost extins la um, aceste, această carne asamblată vertical uh, congelată. Nu are un impact asupra uh, cantității totale de fosfați la care, este, la care sunt expuși oamenii. Apoi, EFSA a evaluat în 2013 riscurile asociate aditivilor pe bază de fosfați și în urma acestei evaluări EFSA nu a pus sub semnul întrebării avizul grupului de experți sau concluzia acestui um, comitet științific care a stabilit această doză maximă uh, considerată sigură. Încă o informație. Există un program de reevaluare a aditivilor aprobați, nu doar pentru fosfați, ci pentru o serie de aditivi, uh, care trebuie să termine până la sfârșitul 2018, cel puțin în cazul fosfaților. În acest context, toate studiile uh, recente vor fi evaluate de EFSA. Bineînțeles, Comisia urmărește cu atenție acest uh, program de revaluare și, dacă există motive, va lua măsuri de gestionare a riscurilor în urma rezultatului uh, acestor evaluări. Așa cum am spus, până va fi gata noul aviz EFSA privind fosfații, valoarea stabilită um, anterior rămâne valabilă. Iată ce am avut de spus în legătură cu siguranța. Al doilea criteriu este nevoia folosirii acestor um, substanțe din punct de vedere tehnologic. S-a uh, recunoscut această nevoie pentru anumite tipuri de uh, produse din carne asamblate, pentru um, a ține bucățile de carne împreună. Astfel se permite o congelare omogenă și se previne um, gătirea neechilibrată care poate pune probleme de, uh, de siguranță a folosirii alimentului respectiv. În al treilea rând, uh, a existat condiția ca, sau s-a, s-a, uh, ca, să să nu fie înșelat consumatorul, să nu fie indus în eroare. În sectorul B2B, cantitatea de apă adăugată trebuie menționată, conform prevederilor legislative actuale. În ceea ce privește conținutul de apă a cărnii gătite, datele arată că folosirea fosfaților nu duce eh, la sporirea conținutului de apă și eh, apa nu, e, nu rămâne în produs în urma gătirii, uh, în ciuda adăugării fosfaților. Statele membre au posibilitatea, conform uh, legii, să adopte măsuri suplimentare naționale legate de informarea consumatorilor și în cazul alimentelor preambalate. În ceea ce privește avantajele uh, pentru consumatori, fosfații sunt utili în producerea și um, anumitor tipuri de produse din carne și permit uh, congelarea omogenă uh, și împiedică uh, gătirea neechilibrată. În concluzie, Comisia este de părere că proiectul de regulament respectă toate, în, în totalitate, articolul 6 din regulamentul 1333 din 2008. Vă mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc! Acum are din nou cuvântul doamna Șaldemose și apoi domnul Stas. I would like to... Mulțumesc. În primul rând vreau să repet faptul că facem această propunere de obiecție pentru că noi credem că trebuie să așteptăm. EFSA are un proces de reevaluare pe ordinea de zi cu prioritate și EFSA ne-a promis că uh, ne va oferi revizuirea într-un an. Și noi credem că, fiind dat faptul că există aceste discuții uh, și în domeniul științific cu privire la riscul pentru sănătate, riscul prezentat de acești aditivi, este important să așteptăm și să vedem ce ne furnizează EFSA. Vrem să ascultăm EFSA. EFSA are acest subiect pe ordinea de zi și tocmai de aceea noi cerem măcar un an. Măcar un an înainte să luăm o decizie aici. Acesta este argumentul nostru principal, că vrem să așteptăm, oricum fiind dat că ESA va face o vizuire uh, și este chiar uh, stupid să se spună da schimbării regulamentului în loc să se aștepte un an în plus, protejându-i astfel un pic mai mult pe consumatori. Știți, acesta este argumentul nostru principal. Nu știu ce se întâmplă în SUA, doamnă președinte. Știu că sunt câteva semne de întrebare din punct de vedere științific, dar din punct de vedere legislativ nu știu la ce se gândește SUA să facă. Dar fiind dat că la noi în Europa nivelul uh, este cel mai mare de protecție, n-ar trebui să ne uităm la SUA, ci ar trebui să conteze ce se întâmplă aici la noi, în UE. Mulțumesc! Așa este, spune Bart Stas, sunt perfect de acord cu colega mea. Domnului Beleti spun așa. Sau nu, doamnei uh, Zomăr via domnului Beleti spun așa. În uh, studiul EFSA, așa este, nu se trag uh, concluzii definitive cu privire la starea de sănătate a consumatorului, dar tot acolo EFSA spune facem o reevaluare până la sfârșitul lui 2018, deoarece mai sunt elemente neclare. Și acesta este, așa cum spunea și doamna Șaldemoze, argumentul nostru principal. Doamna Șaldemoze l-a descris în detaliu. Doamna Zomor pare să spună că este absolut necesar din punct de vedere tehnologic. Nu, n-aș zice, pentru că chiar o parte din acest sector face paradă cu argumentul că uh, vinde carne de kebab fără aditivi de fosfat. Deci mi se pare că, din punct de vedere tehnologic, există posibilitatea de a trata această carne așa cum trebuie. Iau notă și de ce ne-a spus reprezentanta comisiei. Spune că fosfații și adăugirea lor în practică nu rezultă în adăugarea de apă în carne, în așa fel încât să se vândă apă la prețul de carne, dar noi citim și ascultăm altceva, vedem altceva în practică. Și măcar ar trebui ca această dezbatere, prin prisma acestui fapt, să fie purtată la un nivel exhaustiv, pentru că uh, nu există informații fără echivoc. Deci argumentul acesta uh, din partea Comisiei trebuie respins și ar trebui ca mai întâi să așteptăm să ne furnizeze EFSA o evaluare. Iar, doamnă președinte, confirm ceea ce spune doamna Șaldemoțe, ceea ce a spus. În 2013-2014 au fost uh, au uh, rezultat mai multe studii după ce a făcut EFSA prima evaluare. Nu știu cu ce influență asupra procesului legislativ american, dar putem încerca să aflăm și putem să vă furnizăm informațiile necesare, să vă spunem ce s-a întâmplat acolo. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Deci ne bazăm obiecția pe uh, ce se întâmplă în SUA, să vedem uh, cum uh, vor ține și ei cont de ceea ce, ne spun, de ceea ce spune EFSA. Încheiem această dezbatere, votăm mâine la Envi. Iar în plenară, dacă se adoptă, în decembrie. Trecem mai departe. Acordul între Uniunea Europeană și Elveția, cu Confederația Elvețiană, în ceea ce privește conectarea sistemului lor ETS uh, cu sistemul nostru ETS. Ce frumos, spune președinta. Raportor este domnul Fielner dar el astăzi este înlocuit la început de domnul Belet, la introducere. Aveți cuvântul, domnule Belet. Mulțumesc încă o dată, doamnă președinte. Raportorul Fielner m-a rugat să rostesc câteva cuvinte în numele său, mai ales și prin prisma faptului că sunt familiarizat cu dosarul, deci e plăcerea mea să vă vorbesc astăzi. Este un dosar care a presupus multă muncă. S-a discutat mult cu Elveția, negocierile au început în urmă cu șase ani și am ajuns în etapa ultimă a procesului de negociere. Un proces uh, și pe care, pentru care sunt, cu care suntem de acord, mă scuzați. S-a adoptat o decizie care autorizează semnarea acestui acord între Elveția și SUA, dorim să legăm cele două sisteme ETS. Cel din Elveția este evident mai mic decât cel european. Și din punct de vedere instituțional, noi, Parlamentul, trebuie să ne exprimăm consimțământul față de adoptare. Este un da sau nu, nu e vorba de rezoluții sau de texte, ci e vorba de da sau nu. Cu toții suntem de acord că sistemul ETS la cărui reformă lucrăm în ultimele luni este unul de succes doamnă președintă, chiar sub conducerea dumneavoastră s-a întâmplat această reformă. ETS-ul stă la baza politicii de climă, un instrument fundamental pentru reducerea gazelor cu efect de seră. Legarea propriului sistem ETS de alte sisteme este un bun punct de pornire. Începem cu Elveția. A fost un subiect fierbinte, dragi colegi, și la conferința de climă de la Bonn, în urmă cu două săptămâni. Este un mic pas important către niște sisteme importante, realizabile în anii ce vor urma, dar și în deceniile ce vor urma. Legarea celor două sisteme, marele sistem UE cu sistemul mai mic elvețian, extinde piața și duce în, la reducerea gazelor cu efect de seră, ceea ce sporește eficiența sistemelor per total. Și pentru a-i determina și pe alții uh, să acționeze în plan global și să urmeze acest exemplu, e important să profităm de această ocazie, să arătăm că sistemele combinate pot funcționa foarte bine cu uh, succes. Și acesta este motivul pentru care raportorul, la votul de mâine, sugerează ca Parlamentul să fie de acord cu semnarea acordului. Speranța noastră este să putem conta pe sprijinul colegilor din această comisie parlamentară. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Așa este. Din punct de vedere strategic, este foarte important pentru Uniunea Europeană să-i convingă pe actorii globali să se alăture viziunii noastre de implementarea sistemelor ETS. Și este de bun augur faptul că Elveția împărtășește această viziune a noastră. Raportorii din umbră acum, pentru o discuție, domnul Parniu fiind primul. Madame la Présidente, chers collègues, effectivement, comme l'a rappelé... Doamnă președinte, dragi colegi, precum ne-a reamintit domnul Bellet, e vorba despre o urgență climaterică și care cere o înmulțire a alianțelor la nivel european și mondial și un sistem de schimb al cotelor europene și elvețiene până în 2019 ar constitui uh, un excelent exemplu de astfel de cooperare. Este pentru întâia dată că Uniunea Europeană și-ar lega piața de carbon, care este cea mai mare din lume, la cel al unei țări terțe. În 2019, participanții terți ar putea folosi alocațiile din sistemul elvețian pentru a se pune în conformitate și cei elvețieni de asemenea. O astfel de cuplare ar consolida și mai mult sistemele de schimb ar uh, îmbunătăți uh, gestionarea carbonului și ar duce la crearea unei uh, piețe solide la nivel important internațional pentru carbon. În numele grupului meu sunt pentru încheierea acestui acord, în principiu, însă, pe de altă parte, ne-am fi dorit ca, în privința formei acestui acord, să avem mai multe informații. Am dorit ca pe viitor Comisia Europeană să facă dovada de un plus de transparență în ceea ce privește elaborarea și încheierea acestor acorduri. Doamnă președinte, dragi colegi, iată ce aveam de spus în numele grupului nostru. Vă mulțumesc. Thank you very much. Uh... Mulțumim. Doamna Conecna are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, și noi uh, salutăm uh, acest subiect, deși viziunea noastră față de ETS este un pic diferită față de cea altor grupuri din Parlament. Totuși, este foarte bine să avem un sistem global, sau cel puțin să tindem către asta. Dacă am avea doar sistemul european, atunci n-am putea obține efectul dorit. Parlamentul European a făcut un pas măreț în urmă cu două săptămâni împreună cu Consiliul și acum avem uh, ceva de oferit uh, partenerilor noștri. Avem o soluție și ar trebui să îi susținem pe toți cei care doresc să ni se alăture. Sper ca în câțiva ani și nu peste câteva decenii să fim în măsură să avem un sistem cu adevărat global. Dacă ar fi să avem noi un bun sistem în această parte a lumii, evident nu vrem să vedem captarea carbonului în alte zone. Deci ar fi important să avem acorduri cu alte state, cum ar fi China și ceilalți mari actori. Dacă vrem cu adevărat să avem un sistem funcțional și dacă ne dorim cu adevărat să culegem roadele cele mai importante și să ajutăm mediul înconjurător, să scădem emisiile și în același timp să ne respectăm angajamentele din acordul de la Paris, atunci trebuie să sprijinim aceste tipuri de propuneri. Sprijinim această propunere și sunt de acord cu colegul socialist, dar salut și eu mai multă deschidere și transparență. Cred însă că negocie, negociatorii de la comisie, după negocierile îndelungate, n-au avut sarcină ușoară. Dar și mai sper și să nu se ascundă diavolul în detalii, în așa fel încât să nu putem la final să susținem această propunere. Mulțumesc. Următoarea vorbitoare. Doamna Dali. Mulțumesc, doamnă președinte. Țineam să intervin, fiindcă Mă amintesc cum a arătat propunerea comisiei când s-a făcut prima dată sugestia de a conecta cele două sisteme ETS, sistemul nostru cu cel al elvețienilor. Este un bun pas înainte. Dorim să ne asigurăm că fiecare stat și fiecare industrie care contribuie la poluare vor pune osul în așa fel încât să reducă emisiile de dioxid de carbon. renunțând și la piața internațională a carbonului. Noi avem sisteme similare, avem principii similare în relația cu Elveția și la ora actuală e avut în vedere uh, uh, e avut în vedere perioada 2013-2020 și se dorește o reducere treptată a uh, emisiilor. Am o solicitare însă către comisie. Uh, având în vedere că încercăm să căutăm alte parteneriate de acest gen, doresc să subliniez ceea ce a spus colegul meu Gilles Parnieu Cer și eu mai multă transparență din partea Comisiei. Vrem uh, să aflăm mai multe detalii cu privire la sectoarele cuprinse și uh, cu privire la informații despre alte potențiale acorduri de conectare a sistemului nostru cu altele. Vă mulțumesc! Doamna Graf de la Comisie. Thank you, uh, Ms. Chair. Uh, thank, uh, good afternoon, uh, everybody. Mulțumesc, bună ziua tuturor. Mulțumiri speciale doamnei raportor. Mulțumesc uh, pentru intervențiile care au venit în sprijinul uh, acestui acord. Așa este. Credem și noi că este un pas bun la momentul oportun este un prim asemenea acord de conectare a sistemelor ETS. Conectăm uh, două sisteme ETS uh, între două părți semnatare ale acordului de la Paris și extindem uh, piața carbonului, creăm noi posibilități de interconectare, acesta fiind obiectivul nostru pe termen lung din punct de vedere politic. Totul se materializează acum pentru prima, prima dată cu Elveția. Iar da, așa cum s-a spus, Elveția are un sistem uh, comparabil cu cel al Uniunii Europene. Și ca să răspund întrebării despre sector, uh, despre sectoare, uh, și în Elveția e vorba de aceleași sectoare. În urma negocierilor, Elveția a fost de acord să acopere și aviația. A fost pentru noi un punct foarte important în aceste negocieri și am făcut presiuni în acest sens. Poate că știți din presă, săptămâna trecută Uniunea Europeană a semnat uh, acordul, este un prim pas procedural cu Elveția. A fost o reuniune între președintele uh, Juncker și omologul său elvețian. E o evoluție salutară la doar câteva zile după acordul uh, provizorului de la Consiliu în ceea ce privește revizuirea sistemului UE ETS și având în vedere combinația de acești factori, e clar că Uniunea Europeană își consolidează propriul sistem ETS, el rămâne cel mai mare sistem de acest tip din lume, care demonstrează că Uniunea Europeană e gata să coopereze cu alți parteneri, parteneri care iau la fel de în serios uh, schimbarea climatică și care vor să pună un preț pe carbon și care au un sistem similar de Uh, certificate de emisii. Revenind acum la Elveția, după cum am spus, acordul este semnat și uh, plecând de la premisa că totul va trece și la Parlament și la Consiliu, lucrurile vor fi gata de implementare. După ce se adoptă acest acord, urmează discuții pregătitoare cu Elveția cu privire la implementare, la implementarea concretă. Iar apoi, acordul în sine nu va intra în vigoare foarte repede, chiar dacă au fost parcurși tot acești pași. Pentru că trebuie să vedem de ce instrumente avem nevoie, atât de parte UE cât și de parte elvețeană, ca să ne asigurăm că cele două sisteme sunt perfect congruente din punct de vedere fizic. E important să adaptăm registrele, de exemplu. Trebuie să obținem și garanții că tot ceea ce ne-au promis elvețienii, cum ar fi includerea aviației în ETS-ul lor, vor fi lucruri trecute deja în revistă. Și după ce sunt întrunite toate aceste condiții, după ce există conformitate și cu verificările de rigoare, atunci se trece la ratificare propriu-zisă. Ca o concluzie, după cum au spus uh, mulți, uh, este important din punct de vedere politic faptul că pentru prima dată există un acord de interconectare de acest gen între sistemele ETS, mai ales fiind dat și momentul. Piața carbonului este una foarte dinamică, evoluțiile în plan global sunt și ele dinamice, vedem că există China, am ascultat uh, la COP23 la Bonn, China este în ultimele etape de pregătire a propriului sistem național ETS. Cooperăm îndeaproape cu China pentru ca asta să devină realitate. Sunt evoluții însă și în Canada și în SUA. Deci, domeniul și contextul sunt foarte dinamice și fiind dat acest moment de răscruce, este important să transmitem semnalele potrivite și le transmitem cu legarea, cu interconectarea acestor sisteme Elveția-UE. Acum trebuie să pregătim terenul pentru o piață globală a carbonului. Trebuie să lucrăm cu terțele state care sunt dispuse să întreprindă pași la nivel uh, intern, uh, în baza uh, angajamentelor față de acordul de la Paris. Deja unele state sunt într-o etapă avansată la implementare, altele sunt în etapa incipientă de creare de sistem. Important este însă să existe cooperare cu aceste state în așa fel încât sistemele care rezultă astfel să fie eficiente. Și după aceea pornim de acolo. Uh, ne gândim dacă putem avea în vedere conectarea sistemelor. Dar acest lucru ține deja de viitor. Ca un ultim comentariu, țin cont de solicitarea dumneavoastră de transparență. Vom avea asta în vedere pe viitor, uh, în discuțiile ce vor urma. Vă mulțumesc! Minunat, vă mulțumim, spune președinta, domnule Belet, pentru concluzie. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Suntem într totul de acord cu cele spuse până acum și mai ales uh, din partea domnului Paniu și a doamnei uh, Dali și doamnei Conecna, care au fost de acord în privința faptului că vorbim aici despre un mare pas înainte. Dar sunt de acord cu domnul Paniu când vorbea despre lipsa de transparență și despre nevoia de a avea mai multe informații și ca acestea să fie disponibile mai rapid. Da, e foarte bine să transmite un mesaj clar în această privință și către celelalte instituții. Sunt de acord cu doamna Conecna uh, în privința faptului că este un pas mic până la urmă către un sistem global la nivel mondial. Da, la un moment dat va trebui să ni se alăture și chinezii în acest sistem. Deci cred, sperăm că acest uh, mic pas este un pas foarte bun în direcția cea bună, deci suntem optimiști. Vă mulțumesc și mulțumesc pentru o treabă foarte bine făcută. Termenul pentru depunerea amendamentelor, să știți că este la 6 seara astăzi, deci trebuie să vă grăbiți. Votul e mâine. pregătim acum poziția Parlamentului în privința cadrului financiar multianual după 2020. Raportor, doamna Iaten Machi, un proiect de aviz din partea dumneaei, ei, care îi dau cuvântul fără întârziere. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cadrul financiar multianual al Uniunii Europene va expira în 2020, iar Comisia ne-a uh, promis să vină cu o propunere pentru un nou CFM anul viitor în luna mai. Noi, la nivelul Parlamentului și mai ales în comisia noastră, avem posibilitatea de a ne spune care ne sunt prioritățile înainte ca comisia să-și formuleze foarte clar propunerea. Precum știți, cadrul financiar multianual este uh, unul marcat de o incertitudine fără precedent. Uh, e vorba despre Brexit, uh, cu care va avea un impact mare asupra bugetului și nu se știe foarte precis nici care vor fi relațiile UE cu Regatul Unit sau dacă vor exista astfel de relații. Noi, în Comisia ENVI, trebuie să evaluăm înainte de toate chestiunile care au de-a face cu obiectul nostru de activitate. Deci o parte din cadrul financiar multianual, evident, revine și unui, unei evaluări din partea noastră. Practic, ce regăsiți aici nu ar trebui să vă surprindă. Este clar că de data aceasta privim spre viitor și uh, spunem care sunt uh, speranțele și așteptările noastre din partea CFM. De asemenea, uh, am vrut să vedem și ce a funcționat în uh, CFM-urile precedente și ce ar fi putut fi mai bine pus în aplicare. Pentru că adevărul e că nu totul s-a desfășurat conform planului. Există anumite domenii în care lucrurile nu au mers foarte bine. Așadar, cred că trebuie să promovăm o economie cu emisii scăzute prin intermediul cadrului financiar multianual, dar nu doar atât, și un consum durabil. Putem sprijini uh, multe obiective de mediu, uh, obiective legate de sănătatea publică și ap uh, apărarea biodiversității. Este foarte clar că în cadrul financiar multianual viitor, va fi uh, unul uh, dificil. Nici cadrul financiar multianual nu ne-a permis și nu ne permite să, ne, să ajungem la înălțimea ambițiilor pe care le-am avut în anumite domenii. Spre exemplu, uh, ca urmare a COP21 la Paris, aveam obiectivele de reducere de 20% până în 2020. Cred că suntem departe de a putea atinge acest obiectiv s-ar putea ca obiectivele de mediu și nu doar ele și alte obiective până la urmă să aibă de suferit ca urmare a cadrului financiar multianual viitor. Trebuie ca obiectivele de mediu să fie apărate și eu cred că vom putea face acest lucru dacă chiar vrem. Deocamdată mă voi mărgini doar la atât, aștept uh, propunerile și ideile dumneavoastră. Vă mulțumesc. Dau cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Covacev este primul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de toate, mulțumesc doamnei Iaten Machi pentru activitatea ei. Cred că este o bază foarte bună de discuții pentru discuțiile pe marginea CFM Dinamica este una interesantă, iar bugetul post-2020 este un element central al acestor dezbateri. Avem priorități, dar s-ar putea să nu avem un cadru bugetar pe măsura acestora. Post-COP21 um, Uh, lupta împotriva schimbărilor de climatice a devenit mai importantă decât întotdeauna. Bugetul european ar trebui să sprijine punerea în aplicare rapidă a COP21, să accelereze ener- uh, tranziția energetică, decarbonizarea economiei și uh, să încurajeze economia circulară. Cred că este foarte important să se sublinieze că viitorul CFM ar trebui să contribuie activ la realizarea acelor angajamente pe care și le-a luat Uniunea Europeană în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU. În bugetul Uniunii uh, consacrat uh, politic, măsurilor de coeziune nu ar trebui să fie scăzut după 2020. Acest lucru este foarte important. Fondul de coeziune uh, și uh, fondurile de dezvoltare uh, regională au o importanță uriașă în reducerea diferențelor și dezechilibrelor între regiunile europene. Iar acest lucru trebuie să meargă mână în mână cu găsirea de noi căi pentru a folosi um, instrumentele de, de piață în slujba atingerii obiectivelor noastre. În fine, niciun uh, stat membru nu poate să uh, rezolve singur probleme, toate aceste probleme care au un caracter transfrontalier. Așadar, UE trebuie să sprijine uh, toate aceste proiecte. în ceea ce privește bolile netransmisibile, în chestiune legate de obezitate, rezistența antimicrobiană. și uh, accesul uh, neechitabil la îngrijirile de sănătate, toate acestea trebuie să fie și ele vizate de viitorul CFM. Aștept cu interes cooperarea noastră pe aceste puncte și vă mulțumesc pentru atenție. Și eu vă mulțumesc, domnule Covacev. Din partea S și D nu avem raportor din umbră, dar avem pe doamna Dali. Un subiect foarte important, doamnă Dali. Da, vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. Aș începe cu poziția domnului Caputo, dacă îmi permiteți. Și apoi voi vorbi despre propriile mele, propriul meu punct de vedere. Domnul Caputo dorește să mulțumească doamnei Iatan Machi pentru această bază foarte bună pentru aviz. Se face trimitere la prioritățile UE și la angajamentele externe, precum și la continuarea politicilor noastre legate de climă și mediu. Domnul Caputo dorește să, să, să specifice anumite etape. În primul rând, în opinia dumnealui, nu se face trimitere la economia circulară, și nici la proiectele inovante din domeniu. E vorba despre programul Orizont 2020 și LIFE până la urmă. Mai mult, domnul Caputo crede că programul LIFE are nevoie de sprijinul necesar pentru a putea fi realmente pus în aplicare, mai ales în ceea ce privește proiectele integrate. Europa este lider în combaterea schimbărilor climatice și în politicile de mediu. Acțiunile statelor membre sunt indispensabile. Așadar, în ciuda Brexitului, nu ne putem permite să facem niciun pas înapoi în aceste politici. Așadar, uh, și chestiunea resurselor proprii este una importantă. Trebuie să găsim resurse suplimentare pentru a ne asigura că nu dăm înapoi în privința politicilor uh, de viitor care sunt atât de necesare. Evident, domnul Caputo face trimitere și la acțiunile externe ale UE pentru a se asigura o finanțare suficientă țărilor terțe care să le permite să nu uh, adopte tehnologii poluante și să facă aceleași greșeli ca uh, țările dezvoltate. În ceea ce privește protecția civilă, um, cu tremurele din Italia, dar și alte dezastre naturale, catastrofe naturale, ne arată că acest sistem al um, apărării civile funcționează, dar ar trebui totuși îmbunătățit. În ceea ce privește durata și domeniul de aplicare al CFM, domnul Caputo știe că are o, um, bugetul are o proiecție de 5 ani dar avem chestiuni ample, cum ar fi cele de climă și de mediu, care trebuie să se beneficieze de atenția noastră. Acum voi continua în limba malteză. În ceea ce mă privește, sunt de acord cu doamna raportor, mai ales atunci când la primul alineat spune că Comisia trebuie să structureze următorul CFM în așa fel încât să se oglindească întru totul prioritățile UE în acesta, mai ales în ceea ce privește nevoia de a ca Uniunea Europeană să aibă un rol de lider în continuare în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice. În ceea ce privește fondul privind clima verde, Green Climate Fund, Acesta este probabil uh, cel mai nou actor din arhitectura multilaterală a finanțării climei, fond care va fi uh, operațional întru totul în 2015, spune vorbitoarea. Ideea este de a canaliza în așa fel uh, resursele financiare, cât acestea să beneficieze cât mai mult țărilor în curs de dezvoltare mai ales în ceea ce privește schimbările climatice. Din păcate însă, acum că președintele Trump uh, s-a hotărât să iasă din acordul de la Paris, mai multe angajamente din uh, acest fond, din păcate, nu vor putea fi acoperite. E vorba de un fond de 2 miliarde. Și, da, la, în nivel internațional, 2 miliarde până la urmă nu sunt chiar atât de mulți bani, însă mulți uh, experți spun că de fapt această dezangajare reprezintă mult mai mult decât contravaloarea a 2 miliarde de euro. Este vorba despre construirea infrastructurilor necesare pentru a putea pune la dispoziție surse de energie regenerabilă. Un plus de finanțare ar uh, asigura și um, atragerea investițiilor publice, pentru că până la urmă multe dintre investiții, din aceste investiții, uh, pot uh, folosi mai mult decât unui singur proiect. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că se găsește un nivel suficient de finanțare. Așadar, fac apel ca și această chestiune să fie integrată în chestiunile bugetare pentru uh, următorul cadru financiar multianual. Sper că și acest element va putea așadar să fie inclus în raportul ENVI în privința viitorului CFM. Mulțumesc! Mulțumesc, da, ce idee interesantă! Doamna Conecna, nu vreți să las cuvântul? Mulțumesc. Dau cuvântul comisiei. Doamna Baiu. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc doamnei raportor Iatan Machi pentru acest proiect de aviz și pentru schimbul de opinii. Cum spunea doamna Iatan Machi, este un moment uh, foarte important pentru uh, reflexiile pe marginea următorului cadru financiar multianual. Comisia a lansat procesul prin uh, Cartea Albă în luna martie. Parlament, implicațiile Parlamentului prin rapoartele din proprie inițiativă ale domnilor Olbrich și Toma vor reprezenta un uh, elemente foarte importante în această pregătire a următorului CFM. Comisia își va prezenta propunerile pentru următorul cadru financiar multianual în luna mai 2018. Precum bine știți, propunerile pentru cadrul financiar multianual consistă dintr-un uh, cadru general pentru regulamentul CFM, dar și pentru anumite acte și instrumente de politică. Așadar, uh, contribuția din partea Comisiei dumneavoastră în ceea ce privește evaluarea instrumentelor existente deja, cum ar fi programul LIFE sau finanțarea pentru acțiunile de climă și de mediu, uh, reprezintă contribuții de mare valoare. Am publicat deja mai multe evaluări uh, interimare și ați putut vedea că și noi uh, ne gândim la aceste aspecte. Așadar, așteptăm cu mare interes uh, avizul din partea comisiei dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă Iatenmachi. Arvoisa puheenjohtaja, kiitän kaikkia. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să mulțumesc tuturor colegilor pentru observațiile lor foarte uh, pertinente și aștept amendamentele. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Termenul pentru dreptul amendamentelor este 5 decembrie. Vom vota pe 24-25 ianuarie la, în Comisia Envi. Și acum trecem la următorul subiect. E vorba de îndulcitori în uh, produsele de patiserie. Este un proiect de rezoluție privind această obiecție și um, obiecția vine din partea doamnei Grostet, care cred că este înlocuită de doamna Iuso sau nu, nu de dumneavoastră, de domnul Belet. Vorbim acum despre îndulcitori. Vă rog, domnule Beret, aveți cuvântul pentru a prezenta obiecția. Mulțumesc. Da, pot să dau prioritate unui vicepreședinte al grupului, dar vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Numele doamnei Grostet privind uh, dulcitorii în patiserie, uh, vreau să vă prezint câteva elemente. Mai întâi doresc să vă ne amintim cu toții că Comisia um, Uh, reacționează la consecințele după retragerea directivei uh, privind alimentele. O consecință este că îndulcitorii, în mod ciudat, vor fi în continuare autorizați pentru băuturi, pentru uh, uh, gemuri, dulcețuri, dar vor fi interziși în produsele de patiserie. Aceste produse care au sunt folosite, sunt, sunt, aceste produse sunt din perspectiva sănătății publice, nu au niciun sens. Suntem, avem o, dorim să depunem o obiecție la propunerea Comisiei pentru că nu s-a prevăzut o perioadă de tranziție. Și faptul că nu s-a prevăzut o perioadă de tranziție pune în pericol disponibilitatea multor dintre aceste produse, biscuiți, prăjituri, uh, cereale, care au, sunt folosite de persoane care suferă de obezitate sau diabet și deci nu vor mai putea beneficia de aceste produse. Îndulcitorii folosiți în aceste rețete sunt până acum singurii uh, autoriz- singurele alternative autorizate la produse cu un nivel ridicat de zahăr. Um, de aceea, pentru noi este crucial ca legislația să prevadă o perioadă de tranziție rezonabilă și în proiectul de rezoluție s-a prevăzut cel puțin 2 ani perioadă de tranziție pentru ca uh, formula acestor îndulcitori să fie regândită pentru a răspunde nevoilor nutriționale ale utilizatorilor. Nu voi intra acum în detaliile um, argumentelor. Bineînțeles, uh, există consecințe majore pentru multe IMM-uri în aceste uh, sectoare. Iată de ce Iată cum uh, justificăm noi uh, obiecția pe care o prezentăm în numele doamnei raportor François Gostet. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, dau acum cuvântul colegilor. Mai întâi are cuvântul doamna Iuso. Mulțumesc, doamna președinte. Eu am cerut cuvântul pentru a spune că sprijin uh, obiecția doamnei Grostet cu argumentele dânsei. Îndulcitorii sunt siguri. Au fost pe piață mulți ani și vor fi în continuare uh, autorizați pentru multe alte tipuri de, de alimente. Este o problemă de reglementare care este o consecință a modificării uh, regulilor privind produsele dietetice. În acest caz, propunerea Comisiei uh, va pune probleme consumatorilor care suferă de obezitate și diabet, care nu se vor mai putea uh, bucura de aceste produse și uh, se vor crea probleme pentru multe IMM-uri. Cred că sunt suficiente argumente pentru a sprijini această obiecție. Mulțumesc! Thank you very much. Someone else? Mulțumesc! Mai dorește cineva să intervină? Dacă nu, are cuvântul doamna Iurica de la Comisie. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să vorbiți despre scopul pentru care să-mi folosesc aditivii la alimente. Am făcut-o și uh, la subiectul precedent privind uh, fosfații. Eh, după cum am spus, aditivii alimentari nu pot să pună probleme legate de siguranță, să amenințe sănătatea consumatorilor, să fie necesari și să nu ducă consumatorul în eroare și trebuie să aibă mm, avantaje reale pentru consumatori. În ceea ce privește autorizarea îndulcitorilor, aditivul trebuie să respecte și cel puțin o condiție specifică și condițiile specifice sunt prevăzute în legislația privind aditivii Îndulcitor, deci condiții pentru îndulcitor, condițiile pentru îndulcitor sunt următoarele. Sau locuiesc zahărul pentru a reduce um, alimente fără zahăr adăugat sau cu nivel cu um, calorii mai puține sau sporesc perioadă de viață alimentului sau uh, sunt alimente folosite în anumite scopuri specifice, așa cum prevede directiva în vigoare. Acesta este cadrul legal. Într-adevăr, s-a modificat cadrul legal în trecut folosirea îndulcitorilor în produse de patiserie uh, folosite în scopuri speciale a fost autorizați conform directivei 9435 și această directivă se aplică unor alimente cu folosiri nutriționale speciale, așa cum prevede directiva. Mm, produsele de patiserie pentru uh, folosiri speciale sunt uh, pentru persoane care au uh, care suferă de diabet așa cum prevede directiva din 89 și schimbarea a fost că directiva a fost reformată, a devenit directiva 2909, alimente privind anumite utilizatori, uh, pentru anumite utilizări speciale și această directivă a prevăzut că se pot adopta măsuri specifice pentru anumite grupuri de alim, tipuri de alimente, inclusiv pentru persoanele care au probleme de metabolism sau diabet. În 2008, Comisia a produs un raport privind alimentele pentru persoanele care suferă de diabet și a ajuns la concluzia că nu există o bază științifică pentru a stabili anumite uh, condiții uh, Uh, pentru conținutul acestor alimente. Și deci Comisia nu a stabilit atunci uh, condiții specifice. Experiența a arătat că anumite reguli uh, din directiva 2009 nu mai erau eficiente pentru buna funcționare a pieței interne și conceptul alimentelor în anumite scopuri nutriționale speciale au inclus inclusiv alimentele privind persoanele care suferă de diabet au fost abolite din uh, regulamentul 609-2013 a Parlamentului și Consiliului, care s-a aplicat de, pe, de la 20 iulie 2016 încolo. Și acesta este un elementul important pentru că schimbarea reglementării care a dus uh, la evenimentele recente a fost în 2013, după cum am spus, uh, Um, a fost regulamentul 609-2013, care a început să se aplice din iulie 2016. Și, bineînțeles, toți actorii interesați și erau la curent cu asta, inclusiv în industrie. Deci, eliminând conceptul uh, de alimente în, de folosit în scopuri speciale și pentru grupuri speciale, cum ar fi uh, alimente pentru persoane care suferă de diabet, nu există niciun motiv sau justificare pentru existența unui grup de produse de pastiserie în scopuri nutriționale speciale. Și nu există baze pentru autorizarea îndulcitorilor în aceste produse. Deci, din 2013 conceptul nu se mai justifică și deci aceste produse nu mai trebuie să existe pe piață. În consecință, regulamentul trebuie să fie modificat în ceea ce privește folosirea nouă indulcitori în uh, produsele de patiserie uh, pentru scopuri speciale și doresc să subliniez faptul că Comisia a respectat principiul proporționalității și chiar și o perioadă de tranziție a fost prevăzută. Deci, proiectul de regulament respectă condițiile europene pentru autorizarea îndulcitorilor în alimente, și sunt foarte moderne în ceea ce privește alimentele pentru grupuri specifice, așa cum a prevăzut regulamentul 609-2013. Și se respectă și uh, faptul că evaluarea comunității științifice a uh, arătat că um, cei care suferă de diabet trebuie să aibă uh, o dietă sănătoasă formată din alimente obișnuite. Um, problema, există probleme de greutate și diabet de tip 2 uh, și din cauza faptului că se, se, se consumă multe grăsimi um, și prea puține fibre. Nu există o singură soluție pentru rezolvarea problemei diabetului. Și avantajul pentru consumatorul de îndulcitori în produse care sunt uh, bogate în uh, carbohidrați și grăsimi sunt uh, pot fi, poate fi pus sub semnul întrebării. Trebuie să subliniem că acest proiect de regulament nu limitează inovație, inovarea sau posibilitățile de, de a inova, pentru că prevederile sunt din 2013 și uh, inovarea înseamnă mai mult decât îndulcitori. Și și conținutul de sodiu și fibre este important aici. Pentru a reveni la ceea ce s-a spus adineauri, uh, agenții economice au avut timp suficient pentru a se adapta în noua situație în urma adoptării regulamentului 609 în 2013, pentru care, după cum am spus, a intrat în vigoare în 2016 și o perioadă de tranziție a fost introdusă în acest proiect de regulament pentru că perioada de tranziție prevede ca produsurile pentru anumite tipuri de în anumite, folosite în anumite scopuri, au fost uh, puse pe piață și pot să fie în continuare pe piață până se termină stocurile. În concluzie, Comisia este de părere că proiectul de regulament respectă principiul proporționalității asigurând aplicarea uniformă a condițiilor de autorizare a îndulcitorilor în Uniunea Europeană și încurajează uh, practicile echitabile și garantează buna funcționare a pieței interne. Creează certitudine juridică pentru toți actorii interesați, inclusiv protejând interesele consumatorilor și a oferit suficient timp de adaptare la noua situație după schimbarea legislației în 2013. și oferit și o perioadă de tranziție pentru produsele uh, care se află încă pe piață. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Schaldemose. Tusind eh, eh, Mulțumesc. Îmi cer scuze că am întârziat un pic și nu am putut să particip la prima parte a dezbaterii. Am avut un grup de vizitatori. În numele grupului S și D doresc să spun că nu sprijinim această obiecție. Nu sprijinim obiecția pentru că, după părerea noastră, întreprinderile au avut suficient timp pentru a se adapta uh, la regulament. Este o, conse o consecință a legislației din 2013 acest proces. Și uh, este logic să nu mai avem aceste, uh, aceste, acești aditivi, uh, acești îndulcitori în produsele de patiserie. Uh, pornim de la premisa că întreprinderile cunosc legislația adoptată și au avut timp și au avut posibilitatea să uh, creeze noi rețete, să, să, uh, practic, să vândă noi produse. Uh, nu s-a vorbit uh, nici despre ce au avut de spus organizațiile celor care suferă de diabet. N-am primit obiecții din partea acestora. Deci, cred că oricine poate să mănânce în mod sănătos, deci sprijinim comisia și nu sprijinim obiecția. N-am avut uh, de gând să redeschid dezbaterea. Dar cine dorește să mai ia cuvântul acum, poate să o facă. Doamna Zomăr mai întâi. You indicated you want to speak. Um, Mulțumesc. Cadrul juridic mi este foarte cunoscut. De aceea comisia are dreptate când vine cu aceste argumente tehnice. Deci de ce să nu mai fie permis să fie utilizați îndulcitori în produsele de patiserie, dar nu e vorba doar despre diabetici. E vorba și de obezitate. Și uh, ar fi păcat să nu mai avem aceste produse. Ar fi bine să existe aceste produse dar într-o formulă și pentru persoane care suferă de obezitate. Diabeticilor li se spune că n-au nevoie de produse speciale, ci trebuie să se alimenteze normal. Dar să nu lăsăm, să nu trecem cu vederea uh, persoanele care suferă de obezitate sau persoanele supraponderale sau se le spune pur și simplu să uh, renunțe la aceste potrivite, la aceste produse, mă scuzați. Dacă, și dacă producătorilor li se spune mereu, puneți mai puțin zahăr, mai puțină făină, mai puțin ce știu eu, va rezulta ca la final să nu mai avem aceste produse. Nu știu, mă gândesc sincer dacă să susțin această obiecție sau nu. Ar putea fi o poveste utilă pentru persoanele care suferă de obezitate, spune vorbitoarea, să existe aceste produse în continuare. Din punct de vedere tehnic, înțeleg ce vrea să facă comisia, dar uh, nu cred că trebuie să privim acest aspect doar din puncte de vedere strict tehnice. Mulțumesc! Mulțumim. Domnule Belet, doriți să interveniți? Nu prea mai avem lucruri de adăugat față de ce spunea doamna Zomăr. Noi nu contestăm ceea ce ne spune Comisia sau ceea ce încearcă ea să vehiculeze ca argumente. Sigur, discutăm despre interesul consumatorilor. Suntem perfect aliați din acest punct de vedere ideilor Comisiei. E nevoie de deci certitudine juridică, da, suntem perfect de acord, dar, așa cum spunea doamna Zomăr, ce ar însemna asta? Că, pe termen scurt, aceste produse de patiserie n-ar mai fi disponibile pe piața europeană? discutăm despre consumatori europeni și alții decât cei care se confruntă cu problema diabetului, de exemplu obezitatea. Contestăm, prin urmare, argumentul proporționalității și faptul că perioada de tranziție n-a fost una deloc lungă, ba chiar foarte scurtă și tocmai de aceea noi propunem să avem uh, o perioadă adițională de 2 ani de zile ca să venim cu alternative pentru un grup important de consumatori din Uniunea Europeană și în același timp să permitem acestor oameni să consume aceste produse uh, în continuare, iar după 2 ani noi să venim cu soluția. Și să oferim IMM-urilor și industriei posibilitatea să creeze alternative. Tocmai de aceea avem această obiecție față de această decizie. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumim! Încheiem astfel dezbaterea și votul are loc mâine. Cred că toată lumea a ascultat toate argumentele, deci știm ce avem de făcut. Trecem la următorul subiect, iarăși o obiecție. În ceea ce privește crearea unui sistem de trasabilitate pentru produsele pe bază de tutun și tehnicele standarde, uh, standardele tehnice, mă scuzați, pentru securitatea uh, și trăsăturile de securitate aplicate uh, produselor pe bază de tutun. Este o obiecție și o moțiune de rezoluție, toate înaintate de domnul Pedicini. Suntem însă într-o situație bizară. Autorul nu este aici ca să-și prezinte obiecția. Deci facem cum alegeți dumneavoastră. Puteți să vorbiți despre subiect în absența autorului sau nu, dacă vrea cineva să intervină. Nu e nimeni care să prezinte obiecția domnul Florence mai întâi și domnul Parnieu, a, și doamna Zomer. Bine, vorbim noi între noi. Domnule Florence. Eu i-aș da întâi întate colegului, dar dacă nu e aici, eu nu-l pot ajuta. Pe bună dreptate ați spus, doamnă președinte, că este uh, mai ciudată situația dacă parcurgeți textul, vă dați seama despre ce este vorba. Adică, Comisia Europeană are o sarcină. Trasabilitatea produselor pe bază de tutun trebuie gestionată în detaliu de către Comisie și pentru asta Comisia a făcut o propunere pe care a modificat-o așa din scurt, iar față de această propunere, domnul Pedicini a ridicat o obiecție. Doresc să vă spun eu despre ce este vorba pe viitor, firmele care trebuie să garanteze trasabilitatea trebuie să aibă o independență cât de mare. Adică, dacă avem uh, o firmă mare din Londra care face afaceri cu IBM și uh, de acolo vine softul pentru toată logistica, o asemenea firmă poate să nu poate să preia trasabilitatea pentru Philip Morris. Și tocmai de aceea comisia a venit cu marje procentuale. Deci, dacă o firmă deține mai bine de 10% din cifra de afaceri sau din servicii în industria de tutun, atunci să nu mai facă ea trasabilitatea. Colegii de la EFDD vin și spun acum că o asemenea firmă trebuie să aibă contacte 0% cu aceste firme producătoare de tutun. Deci, practic, e vorba de toate firmele de pe lume, cum ar veni, care nu mai sunt dintr-o dată în măsură să uh, întreprindă în mod serios uh, uh, acțiuni de trasabilitate. Deci, contact zero înseamnă că nu pot nici măcar să furnizeze hârtia pentru calculator la Philip Morris. Mie mi se pare că este exagerat este aproape imposibil de făcut așa ceva. Și să știți că ar exista și o limitare puternică a competitivității dacă doar firmele proaspete uh, pe piață, fără niciun fel de referință, pot dintr-o dată să preia aceste sarcini. Mie mi-ar fi prea periculos așa ceva și de aceea cred că e corect ceea ce se întâmplă la nivel de Ehm, de ce Italia are alte motive pentru a ridica această obiecție, altele decât ceea ce e stipulat aici pe hârtie. Și altă cale nu e decât să respingem această obiecție. Domnul Parnieu. La președinte, cher colegi. Doamnă președinte, dragi colegi, vreau să spun mai întâi că am apreciat intervenția domnului Florenț de Adineauri. Dânsul a vorbit despre o intervenție plină de bun simț. Eu uh, uh prezidez un grup informal în, par- informal în Parlamentul European, din care face uh, parte și domnul Florenț, uh, uh pe tema influenței producătorilor de tutun. Trebuie să fim în continuare foarte atenți, vigilenți. Am, câș- am câștigat o bătălie anul trecut. Majoritatea Parlamentului a spus nu finanțării trasabilității de către un producător uh, din acest sector. Dacă analizăm obiecțiile colegului nostru, acest lucru pare să fie o preocupare legitimă, dar în același timp mă tem că nu se va face decât să se întârzie punerea în aplicarea sistemului și echilibrul sistemului propus de Comisie împreună cu statele membre. După mine, Comisia Europeană știe acum, s-a angajat acum clar în favoarea unui sistem independent de trasabilitate, independent de industrie și oferă cadrul de reglementare care permite să facă acest lucru. Și, pe de altă parte, Comisia Europeană a menținut calendarul pentru punerea în aplicare în ciuda complexității subiectului și în ciuda presiunilor grupurilor de interese. Cred că trebuie să salutăm uh, tenacitatea Comisiei Europene care nu a dat înapoi în legătură cu acest proces și calendar. Și în cadrul procesului pot să vă spun că am avut mai multe oportunități în Parlamentul European de a ne exprima preocupările în legătură cu problema independenței. Am avut reuniuni comune ale comisiilor uh, Envi și Cont, de exemplu, pe 12 iulie 2017 au avut loc și mai multe conferințe în Parlamentul European coorganizate cu ONG-uri care ne-au permis nouă deputaților europeni să ne exprimăm preocupările pentru a ne asigura că sistemul va fi cu adevărat independent. Și trebuie să subliniem faptul că ONG-urile uh, care sunt extrem de implicate în lupta împotriva tabagismului au cerut Eh, tuturor să sprijine propunerea Comisiei, propunerea Comisiei Europene. După părerea lor, întârzierea procesului prin aceste obiecții nu ar face decât să facă joul industri jocul industriei tutunului, care are interes ca aceste eh, prevederi să eh, eșueze. Iată ce am avut de spus, domnul președinte și dragi colegi. Mulțumesc, care cuvântul acum, doamna Zomăr. Avem această obiecție. Um întrezăresc probleme, inclusiv uh, în ceea ce este sistemul propriu-zis de trasabilitate, dar nu așa cum privește lucrurile domnul Pedicini, ci problema este alta. Mi-a fost adusă la cunoștință o chestiune de producătorii de țigarete. Sunt mici producători. În Uniunea Europeană sunt foarte mulți mici producători, asociații familiale, adesea cu 10 angajați, care au o îndelungă tradiție în familie de a produce țigarete și pentru acești oameni, aceste cerințe de trasabilitate ar însemna o tevatură atât de mare, o investiție atât de mare, încât uh, nici nu cred că și-ar permite să adere la acest sistem de trasabilitate, pentru că ar fi cu niște costuri uh, exagerate. Ar fi nevoie de nou echipament tehnic, de scanere, de printere. Foarte bine, acestea merg, dar apoi avem și aceste um, Uh, device-uri uh, care să asigure că produsul nu a fost greșit, manipulat, n-a fost contrafăcut. Pentru asta e nevoie inclusiv de personal. Și apoi mai e și o problemă tehnică în ceea ce este producătorii de țigarete. O țigaretă uh, și un, un trabuc, de exemplu. Un trabuc trebuie să rămână la maturat. Uneori chiar și un an de zile. Și acum cu sistemul acesta de trasabilitate, exact, din timpul procesului de producție, trebuie să fie menționate anumite date, date care trebuie înregistrate automat, um, aroma, uh, conținutul de tutun, toate acestea trebuie uh, înregistrate din timp și apoi trebuie spus exact unde se face livrarea, către cine. Micii producători nu au cum să spună uh, în momentul în care li se cere informația ce, ce se întâmplă cu toate aceste date. Pentru că, după cum spuneam, de exemplu, trabucul acela poate fi lăsat la maturat. Și deci sunt date care li se cer, dar care sunt imposibil de furnizat. Pentru că un trabuc se poate transforma în timpul unui an. Este un proces continuu, deci din punct de vedere tehnic este imposibil. Este un proces de producție care e foarte latent și noi știm că directiva pentru produsele pe bază de tutun dorește să limiteze consumul uh, de țigări. Noi, cei care suntem de mai mult timp în Parlament, știm că mereu și mereu se încearcă contracararea consumului de țigări Ehm, și adesea când apar aceste demersuri, apar pe ordinea de zi niște subiecte care nu și-au locul. De data aceasta, de exemplu, cu trabucurile. Chiar nu și-au locul aceste chestiuni legate de trasabilitate. Ar trebui să se găsească o soluție pentru micii producători. La o adică, noi nu ne dorim ca aceste mici entități uh, comerciale să uh, fie distruse. Și apoi clientela, uh, consumatorii sunt cu toții um, cu o vârstă mai mare de 35 de ani. Deci nu e vorba de a proteja pe tineri. Aici e vorba de trasabilitate și pur și simplu nu se poate aplica astfel. De aceea nici nu înțeleg de ce comisia nu ia notă de asta. Pentru că dacă ar fi luat, poate s-ar fi gândit la o excepție. Și apoi uh, cu privire la aplicarea acestui regim uh, fără niciun fel de uh, măsură, să zic așa. Știți că nu există contrabandă în acest uh, domeniu. Există la țigarete, dar nu cu ceea ce este trabucurile și pipele. Deci, eu zic că cel mai bine ar fi să se țină cont de o recomandare de-a mea Comisia ar trebui să se gândească la o derogare sau la exceptare pentru micii producători, pentru că aceștia vor fi nevoiți să își închidă afacerea. Deci, cum am spus și la început, eu nu vreau să susțin mișcarea 5 stele. Această obiecție nu are legătură cu ce v-am spus eu, dar mi s-a părut singura posibilitate de a exprima cumva și rezervele mele uh, susținând cumva propunerea pedicinii. E ciudat, îmi pare rău, dar gândiți-vă puțin și dumneavoastră. Și poate susțineți și în asta această obiecție în mod uh, excepțional. Chiar vrem ca micile întreprinderi de familie să fie distruse pentru că n-a făcut nimeni nimic pentru ele? Mulțumesc! Da, mulțumim foarte mult că ați ridicat acest subiect. Doamna Conecina, dacă doriți să referiți și dumneavoastră, domnul Florenț, după aceea, dar mai întâi doamna Conecina. Mulțumesc, vorbesc în numele doamnei Boylan, care din păcate nu e azi, dar m-a rugat pe mine să intervin. Comisia lansează o dilemă în ceea ce privește actul acesta de implementare și cred că toată lumea este pentru un sistem de trasabilitate eficient, cu sens, care să preîntâmpine punerea pe piață de produse contrafăcute care să amenințe sănătatea publică. Dar, dacă aceste acte de implementare trec în formula curentă, vom fi într-o poziție în care va trebui să le amendăm pentru a închide potențialele lacune ce se întrezăresc deja din text. După cum spuneam, sunt niște probleme care arată că a greșit Comisia în mod uh, flagrant. Regula 106 din regulamentul de procedură permite Parlamentului să se exprime pe marginea unui act de implementare și să lanseze o obiecție. În contra ceea ce crede Comisia, actele de implementare uh, nu sunt în afara uh, actului nostru de control și verificare. Regret faptul că Comisia a întârziat în, cu depunerea acestor acte de implementare. Cred că și că Comisia crede că poate să treacă cu vederea controlul Parlamentului. Apoi, Comisia nu are în vedere faptul că e periclitat întregul sistem de trasabilitate ceea ce este inacceptabil. Criteriile de independență din actele de implementare sunt foarte importante și atrag atenția asupra faptului că trebuie să existe niște criterii de independență pentru subcontractori. Ne pasă foarte mult să avem un sistem funcțional, adică un sistem în beneficiul cetățenilor acestui continent nu în beneficiul industriei tutunului. Este foarte important ca Comisia să aibă în vedere îngrijorările noastre și să, tin- să tindă spre un sistem pe care ne-l dorim și noi, unul perfect independent de industria tutunului. Comisia trebuie să-și fixeze prioritățile dacă crede într-adevăr că această obiecție are potențialul de a amâna sistemul de trasabilitate. Subliniez uh, uh, și repet, este inacceptabil ca propunerea de act de implementare să vină atât de târziu în Parlament și nu acceptăm nicio scuză. Nu se ține cont de prerogativele Parlamentului și nici de interesele cetățenilor europeni, procedându-se astfel. Aștept cu nerăbdare o reacție din partea Comisiei, după care noi vom decide cum să votăm. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim și că ne-ați transmis acest mesaj, domnule Florenț. Nu sunt foarte sigur că vorbim despre același subiect. Nu e vorba de modificarea a mii și mii de norme. E vorba doar de o procedură care este criticată și nu avem de spus da sau ba. Nu pun sub semnul întrebării uh, critica doamnei doctor uh, Zomer și faptul că ea conține un sâmbure de adevăr pentru micii producători din această nișă. Nu pun sub semnul întrebării asta. Iertați-mă, tocmai am uh, primit o interpelare intelectuală pe care n-am înțeles-o. Deci înțeleg că sunt probleme, dar dacă sunt probleme, atunci lobbyiștii uh, mult plătiți trebuie să vină cu niște propuneri utilizabile. Am primit și eu această propunere care este total nepotrivită. Nu se schimbă nimic uh, în beneficiul IMM-urilor. Deci, dragi lobbyiști, e ok să faceți lobby, înțeleg asta, dar vă rog frumos acolo unde trebuie, pentru că ceea ce se întâmplă aici este slab. Great. Now, anyone else? Superb. Altcineva? Dacă nu, domnul Birkovski are cuvântul de la comisie. Thank you. First of all, would like to express... Vă mulțumesc. Uh, DigiSante vă mulțumește pentru sprijinul uh, continuu pe care l-ați acordat pe acest dosar. Drumul a fost lung. Am început cu revizuirea directivei privind produsele din tutun și până acum, când ne pregătim să introducem ultimele elemente în uh, regimul privind tutunul. Uh, sistemul de trasabilitate respectiv. Acest sistem a făcut obiectul mai multor studii și a fost discutat în lung și în lat cu statele membre. A trecut prin multe etape de consultare, inclusiv prin consultări publice. Au fost organizate ateliere, schimburi de opinii, chiar și în această comisie parlamentară. A fost un proces care a durat mult timp, dar care era întru totul necesar pentru a ajunge la un produs de calitate – un produs echilibrat din punctul nostru de vedere și care asigură un control uh, deplin în ceea ce privește producerea și trasabilitatea și uh, asigură respectarea protocoalelor din domeniu și asta în limitele juridice acordate Comisiei de către colegiuitori și în același timp nu aduce o sarcină suplimentară, dar vine cu o marjă de flexibilitate pentru operatorii din domeniu. Trebuie să fie asigurată o atenție deosebită în ceea ce privește sistemul, independența sistemului vis-a-vis -vis de industria tutunului. Ori noi credem că tocmai propunerea noastră este foarte puternică din acest punct de vedere se creează o coregrafie strictă a raportărilor, mă pune la dispoziția autorităților întreaga vizibilitate asupra mișcărilor produselor de tutun și, în fine, asigură uh, verificarea independenței într-un mod care chiar să poată fi uh, folosit. Se asigură mai mult decât uh, una sau două clauze trebuie să fie un sistem uh, general. Procesul actual ne-a dus într-o etapă în care, dacă vrem să respectăm uh, termenele legiuitorilor, nu vom putea face acest lucru decât dacă o apucăm pe calea pe care am apucat-o. aceste entități sunt esențiale pentru sistemul de trasabilitate. S-ar putea să facem pași înapoi în ceea ce privește punerea în aplicare, ori sperăm că trasabilitatea să fie, să devină cu adevărat o realitate. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Dar vă rog foarte pe scurt, doamnă Zomăr, pentru că nu vreau să redeschidem toată discuția. Da, o mică întrebare către reprezentanții comisiei. Cum face comisia să preîntâmpine faptul că cele mai mici entități, microentitățile, în ceea ce privește trabucurile și pipele, uh, sunt distruse din cauza că se introduce forțat acest sistem de trasabilitate. Comisia are o idee uh, despre ele? Uh, există contacte cu acestea? Cum se asigură Comisia de o, o soluție? Domnul Burkovski. If I may... Dacă îmi permiteți, v-aș aduce câteva detalii tehnice pentru a răspunde aceste întrebări colegiuitorii au hotărât că sistemul va fi aplicabil altor produse din tutun decât țigaretele la 5 ani mai târziu. Deci vorbim de 2024. Apoi, mai există o serie de măsuri introduse în, în propunerea de regulament prin care sarcina micilor producători eh, devine mai ușoară. Producția manuală este exclusă de la eh, dispozitivele antimanipulare și apoi există alte dispozitive de raportare. Termenele sunt mai lungi pentru micii operatori. Nu este adevărat că operatorii mai mici sau orice fel de operator trebuie să uh, cunoască toate caracteristicile produsului încă din momentul producerii. Această informație este completată în momentul în care se eliberează factura. Deci, nu sunt sigură că doamna Zomăr are dreptate. Dacă mai vreți și alte detalii, eu vi le pot pune la dispoziție personal. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Cu aceasta am încheiat această dezbatere pe marginea obiecțiilor aduse la tutun. Discut... Iar ultima obiecție de pe ziua de astăzi, glifozatul. Mm, uh, proiect de reînnoire a licenței pentru glifosat. Obiecție la actul revizuit al Comisiei, proiectul de act revizuit al Comisiei. Obiecția îi aparține doamnei Conecna. pe care o invit să ne prezinte din nou acest subiect. Vă mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi înaintez această obiecție în uh, numele întregului grup politic, GUE Angel. Nu mă voi întinde prea mult, vă promit, cu atât mai mult cu cât cunoaștem subiectul atât de bine. Obiecția noastră este de fapt un apel la Comisie și statele membre de a nu reînnoi uh, licența pentru glifozat în uh, aceeași idee ca inițiativa de săptămâna trecută, interziceți glifosatul. Comisia uh, trebuie să excludă la urma urmei această substanță. Parlamentul ia notă de faptul că propunerea Comisiei nu ia în calcul niciun fel de măsuri interimare, intermediare în cazul în care apar noi dovezi științifice, ori acest lucru se va duce la incertitudini pentru întregul sector, lucru care ar pune în pericol agricultura europeană. Cu alte cuvinte, Comisia nu își respectă mm, competențele. Cei pe care îi interesează acest subiect știu foarte bine ce s-a întâmplat în această după-amiază E o obiecție care pică la țanc. 18, de fapt 19 state membre nu au votat pentru reînnoirea licenței timp de o oră și jumătate. Această hotărâre până la urmă nu a uh, oglindit obiecțiile de la nivelul Parlamentului European și care au fost adoptate în plenară. Îmi cer scuze, dragi colegi, ce s-a întâmplat în această după-amiază la comisie arată că întreaga noastră activitate în acest domeniu a fost complet trecută cu vederea, ba chiar călcată în picioare. În ceea ce privește eliminarea treptată, noi eram foarte clari. În ceea ce privește utilizarea glifozatului în spațiile publice, în locurile de joacă pentru copii, din 2009 am uh, văzut că este vorba despre o situație periculoasă pentru întreaga noastră societate și ce au făcut astăzi Comisia și statele membre este de-a dreptul urât. Ce se va întâmpla după 5 ani? Da, înțeleg că mari actori și-au schimbat uh, opinia, însă nu au luat în seamă obiecțiile pe care le formulaserăm noi. Nouă state membre s-au împotrivit reînnoirii licenței, iar Comisia nu le-a luat nici de cum în seamă. Cu alte cuvinte, pe uh, Comisie prea puțin o interesează părerea Parlamentului European părerea nouă state membre, părerea cetățenilor europeni, așa cum a reieșit aceasta din inițiativa cetățenească. Ce se va întâmpla în viitor? Ce se va întâmpla când această substanță va fi interzisă pentru utilizarea pe spațiile publice? Cum va fi introdusă eliminarea treptată? Obiecția noastră, uh, mă rog, am putea fi acuzați de populism, nu suntem nici de cum populiști, facem acest lucru pentru că Comisia nu a vrut să răspundă obiecțiilor noastre. Mulțumesc, doamna Iuso. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu voi vorbi numele doamnei de Ehm, punctul său de vedere este de acord cu, este același cu al meu. Iată, este o nouă obiecție în legătură cu glifosatul. Ceea ce s-a făcut până acum a fost o muncă serioasă, riguroasă și pragmatică și s-a ținut cont de toate punctele de vedere și este un mesaj echilibrat transmis statelor membre. La nivelul formei, dacă dorim să transmitem un mesaj statelor membre, Uh, comitetul s-a reunit astăzi și statele membre au căzut de acord uh, cu reînnoirea autorizării pentru încă 5 ani. Comisia țin cont de uh, opinia noastră de la ultima propunere, 5 ani. Am impresia că se dorește doar să se prelungească dezbaterea, pentru că sunt unele grupuri care asta doresc. Cei care cred că Comisia nu a ținut cont de preocupările lor, nu e adevărat. Noțiunea facing out nu este o opțiune. Doar statele membre pot să ia decizia de a retrage aceste produse care conțin această substanță. În ceea ce privește problema pe fond, dacă statele membre doresc să retragă glifosatul, trebuie să dezvolte alternative la acest produs pentru ca cei din domeniu să poată să folosească o substanță pentru a înlocui glifosatul la calitate și preț comparabil. Dacă nu, riscul este ca prețul alimentelor, produselor agricole să crească și există un risc de concurență inechitabilă din partea partenerilor internaționali. Mă gândesc aici la agricultori, dar ei nu sunt singurii care folosesc glifosatul. De exemplu, dacă uh, nu se uh, omoară buruienile și uh, și, și alte uh, plante, uh, de-a lungul căilor ferate uh, pot să apară riscuri uh, în urma scânteilor scoase de la trecerea trenurilor. Uh, Um, apoi, uh, există o problemă de încredere în agențiile noastre. Dacă sistemul nu e convenabil, poate fi consolidat, dar atenție, dacă ne dezacredităm agențiile, singurul lucru pe care vom obține va fi o criză generală de încredere și dubii permanente. Nu trebuie să uităm următorul lucru. Statele membre sunt cele care au responsabilitatea de a aproba aceste produse. Ele sunt cele care iau decizia finală și au luat-o azi. Deci îmi pare rău. Eu, una, consider că glifosatul Am deja am discutat suficient despre glifosat. Când s-a prezentat uh, um, inițiativa, deja am auzit multe lucruri false, de suficiente prostii, pot să spun chiar și acuze. Mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc, domnul Poci. Oh, yes, uh, thank you, Chair. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Nu țineam să iau cuvântul, dar totuși țin să protestez la adresa acestei interpretări pe care tocmai a dat-o stimata mea colegă. Este groaznic să pot să aud așa ceva. A fost un uh, vot în luna octombrie al Parlamentului European care încuraja Comisia Europeană să adopte măsurile necesare pentru o um, reducere treptată și pentru a se asigura că nu va exista o reînnoire a licenței. Am cerut eliminare treptată și acest lucru am spus, l-am spus clar și răspicat și transparent. Dragi colegi de la PPE, vă rog să nu uh, răstălmăciți ce a fost interpretat de Parlamentul European în uh, mare majoritate în luna octombrie. Și voi continua în limba cehă. de fapt nu am uh, mare lucru de adăugat la uh, spusele colegei Conecna, mai puțin un lucru. Grupul nostru a considerat că sprijinirea acestei rezoluții ca și rezoluția din octombrie, um, era foarte corectă din punct de vedere tehnic și legislativ. Pentru că um, conține mai multe argumente, de fapt, tehnice. Deci pentru a nu slăbi uh, rezoluția adoptată prin 325 de voturi, inițial nu am vrut să sprijinim această rezoluție vă zic foarte sincer, înlocuirea unui text uh, puternic cu unul diluat nu era necesară, dar vom continua să sprijinim acest lucru mâine, cu atât mai mult date, dat fiind tocmai ce am auzit de la colega din PPE, resping o astfel de răstălmăcire. Nu-mi dau seama cum îndrăzniți să interpretați textul adoptat de Parlament în, uh, într-un astfel de mod. Am uh, protestat de mai multe ori, voi continua să o fac, voi, contesta, voi protesta și în presă. Și noi sprijinim propunerea mâine, cu toate că inițial nu aveam de gând să o facem. Bine. Doamna Hazekap. Mulțumesc, doamnă președinte. Aplauze pentru Comisia Europeană, care a făcut tot posibilul, s-a dat peste cap ca să țină glifozatul pe piață și a reușit. Pentru că știm între timp că majoritatea țărilor europene a fost de acord și a, făcut, a cedat pe lângă presiunile Monsanto și pe lângă presiunile Comisiei și uh, statele membre au fost de acord să păstreze pe piață această substanță cancerigenă care distruge mediul înconjurător. Va exista în continuare. Iar Comisia nu prevede nicio limitare a utilizării, chit că asta a fost o precondiție importantă venită din partea Parlamentului European. Iar etapa de phasing out pe care a cerut-o Parlamentul nu e de regăsit. Nicăieri. În plus, față de asta, se spune că este o ultimă concesie uh, și că Uniunea Europeană, practic, a dat undă verde uh, celui mai, cele mai nocive substanțe din agricultură, care potrivit uh, OMS-ului cu siguranță este cancerigenă la animale și cel mai probabil și la om. Este o, o travă care uh, ajunge în 63% din corpurile cetățenilor, ajunge în pânza freatică și în apa de suprafață, ajunge în apa potabilă în Uniunea Europeană. Doamnă președinte, Comisia Europeană pune pericol 500 de milioane de uh, cetățeni, plus animalele, uh, plus mediul înconjurător, cu intenție. Chit că se știe foarte clar uh, că e o substanță otrăvitoare. Există și o Uh, inițiativă cetățenească semnată de 1.300.000 de cetățeni care este trecută cu vederea. Și ci că așa se consolidează la Bruxelles uh, încrederea? Nu, ea scade în continuare. Glifozatul uh, și aprobarea sa, menținerea lui pe piață, a fost ultimul cui bătut în sicriul Uniunii Europene în ceea ce privește încrederea cetățenilor în Uniunea Europeană, ceea ce este foarte păcat. Mulțumesc. Ok. Someone else. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Doamna Judicher. Yeah. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Ca reacție la uh, apelul din uh, proiectul de revoluție de a se interzice imediat glifosatul și să se adopte măsuri de tranziție pentru a, a elimina încet încet complet substanța din Uniunea Europeană, repet poziția Comisiei că nu există uh, motive științifice sau juridice care să sprijine interzicerea glifosatului conform în, în cadrul aplicării legislației privind pesticidele. Glifosatul a fost evaluat de statele membre, de Autoritatea pentru Siguranța Alimentelor și de, Organiza- de Agenția Europeană pentru um, substanțele chimice și glifosat, glifosatul și clasificarea glifosatului ca fiind carcinogen nu se justifică. Aceasta a fost concluzia tuturor statele membre și alte state din lume, Canada, Japonia, Australia, Noua Zeelandă, precum și la reuniunea FAO și OMC eh, privind rezidurile de glifosat s-a ajuns la aceeași eh, concluzie. Organizația care eh, face cercetarea privind cancerul, este singura agenție care are un punct de vedere divergent în ceea ce privește proprietățile carcinogene. Pe 9 noiembrie 2017 s-a prezentat rezultatele unui studiu epidemiologic pe termen lung de către Institutul American de Studiul Cancerului, care a dat că nu există legă- consecințe ale expunerii lucrătorilor din ferme la glifosat. Glifosatul, dacă este folosit conform bunelor practici agricole, nu pune, nu aduce riscuri inacceptabile pentru sănătatea oamenilor, animalelor sau a mediului. Așa cum s-a repetat de mai multe ori în acest Parlament și în urma controlului tuturor informațiilor privind glifosatul, în momentul de față nu există motive pentru a pune sub semnul întrebării evaluările științifice și concluziile privind glifosatul din Uniunea Europeană. În ceea ce privește conceptul de phase-out, phasing-out, aș dori să subliniez faptul că în cadrul legislativ actual un phase-out poate să fie inițiat doar când aprobarea unei substanțe nu este renuită. Așa cum am spus, nu există motive nici juridice, nici științifice pentru a nu reînnoi aprobarea glifosatului și de aceea un proces de face out nu este posibil. Pe baza rezultatelor acestei valori științifice și ținând cont și de alți factori legitimi, inclusiv rezoluția Parlamentului de pe 24 octombrie 2017, Comisia și-a făcut propunerea de reînnoire a aprobării glifosatului pentru o perioadă de 5 ani, care nu este perioada standard statelor membre, pentru care să voteze pe 9 noiembrie. Atunci nu s-a ajuns la un acord, dar mai multe state membre au spus clar că ar fi sprijinit reînnoirea pe o perioadă mai lungă de 5 ani. Ținând cont de obligațiile sale legale, faptul că glifosatul respectă criteriile de aprobare din legislația pesticidelor și Ținând cont de circunstanțe, Comisia și-a făcut propunerea, a fost transmisă Comitetului de Apel în această dupămasă și cu această ocazie propunerea Comisiei a fost sprijinită de o majoritate calificată de state membre. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Again, on this objection, we've... Și în legătură cu această obiecție vom vota mâine. Și astfel am încheiat uh, ordinea de zi. Ne vedem mâine la ora 9. Vă mulțumesc. O seară plăcută!